Și astăzi domnul Garcov se va afla în mijlocul nostru, îl vom asculta și ne bazăm pe articolul 18 al uh, regulamentului în baza căruia funcționează această agenție se spune că uh, el va fi invitat înainte de a deveni membru al Consiliului de Administrație să răspundă la întrebările uh, Uh, membrilor comisiei competente în acest domeniu. Noi vom elabora o opinie în legătură cu candidatul selectat. Consiliul de Administrație va informa Parlamentul European în legătură cu modul în care s-a ținut seama de respectivul aviz. Uh, avizul va fi considerat uh, ca fiind confidențial. Deci, îl felicit pe domnul Garkov. Sper că este prezent în sală.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 So this is the reason why... Deci, acesta este motivul pentru care domnul Garkov, pe care îl felicit pentru selecție, este prezent astăzi și procedura va fi următoarea. Domnul Garkov va avea 5 până la 7 minute pentru a ne face prezentarea sa. După aceea, raportorul și coordonatorii vor uh, avea întrebări, două minute pentru întrebări, domnul Coeliu este raportul. Domnul Garcov avea 5 până la 7 minute să răspundă la uh, întrebări. După aceea, o a doua rundă de întrebări va fi deschisă altor membri și domnul Garcov va avea din nou posibilitatea să răspundă. Și eh, similar cu procedura care a avut loc în Comisia Libe pentru audierea candidatului pentru directorul executiv al Oficiului pentru Drept de Azil, noi vom eh, redacta o poziție după ce se votează și ne întâlnim în camera pentru a decide, pentru a vedea dacă susținem sau nu poziția coordonatorului. După aia, eh, președinta Comisiei Libe va informa pe președintele Parlamentului Schulz. Dispuneți de regulament, articolul 17 descrie competențele directorului executiv, este un job description. Îmi dau cuvântul acum domnului Garkov pentru o prezentare scurtă. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorați membri ai Parlamentului European, este o deosebită onoare și plăcere pentru mine să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și să vă prezint viziunea mea pentru operațiunile și succesul Agenției pentru gestionarea operațională a sistemului informatice eh, pe scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție. Sigur, chiar și numele demonstrează importanța și uh, semnificația mandatului acestui post. Um, această agenție este, se, se integrează în um, eforturile de coordonare a statelor membre în ce privește uh, combaterea terorismului, migrației ilegale și traficului de ființe umane. Sunt uh, de altfel teme care cu siguranță preocupă și Parlamentul European. Parlamentul, Consiliul de Ministri și Comisia sunt uh, instituțiile care decid politicile și uh, care adoptă regulamentul în baza căreia funcționează agenția. Acum, de agenție ține să, de, să transpună, să implementeze cu succes aceste politici. De aceea, obiectivul principal al agenției este să maximizeze în continuu valoarea sa adăugată în fața uh, participanților uh, la eforturile sale. De aceea va fi preocupată de uh, elaborarea și perfecționarea infrastructurilor informatice care vor fi folosite de statele membre în spațiul de securitate, libertate și justiție. Ce trebuie făcut pentru în acest sens? Pentru mine răspunsul este clar și programul meu are șase puncte în acest sens. În primul rând, uh, agenția trebuie să fie uh, disponibilă uh, cu toate sistemele sale informatice 24 de ore pe zi. Trebuie să pună la dispoziție resurse suficiente, trebuie să asigure stabilitate și acces la aceste sisteme. În al doilea rând, agenția trebuie să aplice și să respecte cele mai înalte standarde de securitate și protecția datelor, având în vedere eh, natura sensibilă a eh, datelor și informațiilor pe care le gestionează. În al treilea rând, agenția trebuie să fie un centru de excelență, un, adică trebuie ca toate eforturile în domeniul GLS să fie eh, evaluate, monitorizate, coroborate cu autoritățile uh, statelor membre. De asemenea, agenția trebuie să își elaboreze uh, uh, aptitudini și capacități în domeniul cercetării și dezvoltării, tehnologiei și transferului de cunoștințe și așa mai departe, pentru a crește în continuu valoarea adăugată a agenției. Cum se face acest lucru? După, uh, odată ce deciziile politice sunt uh, luate cu privire la uh, implementarea noilor tehnici și sisteme, și doi, prin sprijinul pe care îl oferă statelor membre în ce privește gestionarea acestor sisteme IT. Acum, evident, agenția nu poate și nu are voie să opereze de una singură, izolat. Ea trebuie să coopereze cu agenții de genul Frontex, Europol și așa mai departe. Această cooperare se va baza pe împărtășirea experienței și expertizei, dar și prin contribuția la inovare, la inovare prin elaborarea de noi platforme de lucru și așa mai departe. Într-un context mai larg, agenția va coopera cu organisme specializate cum ar fi ENISA, pentru a se asigura că cele mai bune practici sunt cunoscute, diseminate și aplicate. Doamnă președinte, onorați membri, agenția este o organizație nouă și va fi nevoie de ceva timp până ce va deveni uh, complet operațională. Oricum, prioritățile în prima fază vor fi, în primul rând, preluarea uh, cu succes a informațiilor din Eurodac și din sistemul uh, VIS, sistemul informatic al vizelor. Apoi, după martie 2013, incorporarea și a datelor și a sistemului SIS-2, sigur, uh, în paralel cu elaborarea unor procese uh, de asigurare a calității la cele mai înalte standarde. Agenția va dorește să își arate valoarea adăugată uh, încă de la început. Vrem să ne asigurăm că vom folosi la maxim experiența și cunoștințele, capitalul uman, uh, toate investițiile, practic, pe care statele membre le-au făcut în acest lucru. Apoi, responsabilitatea. Un alt principiu care ne asigură valoarea adăugată, responsabilitatea și în ce privește gestiunea financiară și în ce privește gestionarea operațională. Apoi, dialogul cu uh, toți actorii implicați și vizați pentru, o, uh, pentru diseminarea celor mai bune practici. Și, nu în ultimul rând, excelență. Vrem să dezvoltăm toate resursele noastre, inclusiv resursele personale, pentru a asigura uh, o funcționalitate uh, maximă și pentru a avea, uh, a furniza acces uh, permanent și excelent la resursele noastre statelor membre. În calitate de candidat la postul de director general, cred că pot să vă asigur încă de acum că procedând astfel, agenția va amortiza, în ghilimele, investițiile și încrederea care uh, o arată statele membre față de această agenție. Personal, în calitate de uh, director executiv, voi garanta pentru toate aceste lucruri. Doamnelor și domnilor, așteptările față de această agenție sunt foarte mari și capacitatea agenției de a face față acestor uh, așteptări vor fi uh, cheia uh, valorii adăugate pe care agenția promite să o livreze statelor membre și Uniunii Europene. Pentru aceasta, agenția are nevoie de un lider puternic care este în stare să confere o conducere strategică și operațională puternică. Vă rog să aveți încredere că sunt în măsură să asigur aceste, această conducere. Mă bucur că uh, în, prin statutul său, directorul general al agenției are legături și va avea legături directe cu Parlamentul European. Asta înseamnă că vom avea un dialog regulat. Eu sunt convins de faptul că această nouă organizație, această nouă agenție poate oferi valoare adăugată uh, Uniunii Europene. Și acum vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc. Lord. Președinta, mulțumesc. Deschidem dezbaterea și seria întrebărilor. Mai întâi dau cuvântul raportorului domnului Coeliu. Dar văd că nu, nici nu se impun două runde de întrebări și răspunsuri, ci vom avea doar o singură rundă. Domnule Coeliu, aveți cuvântul.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 în uh, legătură cu sistemul de sigurată și de drept, este uh, important ca Parlamentul European să acorde atenția necesară și considerăm că este cea mai bună metodă să avem un asemenea schimb de informații și ne bucură foarte mult că atât de repede a fost selectată și persoana uh, care urmează să desfășoare activitatea de director executiv. Nu ne-am dorit ca perioada de tranziție în ocuparea acestui mandat să fie foarte lungă. Îl felicit pe domnul Carcov că a fost selectat și vreau să spun că datele din uh, biografia sa sunt convingătoare uh, în ce privește operarea cu sistemele informatice la scară largă are o înaltă competență în acest sens, fără îndoială. Nu am uh, constatat însă să aibă vreo experiență deocamdată în ce privește protecția datelor și aceasta, într-un fel, este a doua fațetă a medaliei. Deci, uh, agenția nu are acces la date și nu poate să ia decizii politice în ce privește crearea de noi sisteme. S-a stabilit ca sistemele noi să uh, poată uh, fi stabilite doar în cadrul procesului de codecizie cu Parlamentul. Dar există anumite temeri și probabil că uh, Știți acest lucru, domnule Karkov. În ce privește interoperabilitatea între diversele sisteme. Deci lucrurile stau în felul următor această interoperabilitate nu este prevăzută în dispoziții, dar din punct de vedere tehnic ar fi posibil ca sistemele să fie configurate în baza unei interoperabilități. Asta însă ar contraveni uh, dat, uh, sistemului de protecție a datelor. Iar noi ne dorim ca protecția datelor să fie respectată întru totul. Dumneavoastră trebuie să creați o garanție a rețelelor în ce privește schimbul de date, să le protejați împotriva posibilelor riscuri uh, intrasistemice pentru ca toate datele care sunt înmagazinate în aceste sisteme să fie într-adevăr protejate. Eu sper ca dumneavoastră să țineți seama de prețul pe care îl punem noi, uh, importanța pe care o acordăm protecției datelor. Mulțumesc, domnul Busutil. Mr. Albrecht. Dacă nu, atunci domnul Albrecht. Thank you very much and uh, thank you for your presentation. Mulțumim, uh, domnule Garkov, uh, pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, domnul Coelho a spus ceea ce vreau să spun și eu deja, aș adăuga doar o altă întrebare. Um, cum credeți că această agenție IT se va raporta la principiile noastre generale cu privire la protecția datelor, adică cum va asigura că va exista o uh, definire foarte clară a scopurilor, respectiv o minimizare a datelor uh, culese, astfel încât să corespundeți uh, principiilor celor mai exigente de protecția datelor. Mulțumesc! Bine ați venit uh, în funcția pe care o aveți și pentru care vă urez succes. Cum ați înțeles deja, uh, intervenția domnului Coelho a adus unele precizări. Aș vrea să adaug la ceea ce deja a fost spus de raportor o problemă cu două fațete. Întâi de toate aș putea să dezvoltați un pic ceea ce ați evocat parțial în legătură cu legăturile pe care vreți să le dezvoltați cu parlamentele și cu statele membre, cum vreți să faceți acest lucru și care este situația actuală. Pe de altă parte, în ceea ce privește evoluția, plecând de la constatarea actuală pe care ați făcut-o, care sunt evoluțiile pe care le prevedeți în legătură cu aceste relații cu statele membre și cu celelalte agenții. Thank you, Mrs. Guillaume. Well, uh... Mulțumim, doamna Guillaume. Domnule Garcov, aveți din nou cuvântul. Ah, thank you. First of all, thank you for the questions. Vă mulțumesc mai întâi pentru întrebări. Eh, sigur, protecția datelor este o o problemă foarte importantă și care și trezește unele uh, îngrijorări. În ce privește însă agenția noastră, pot să vă asigur că uh, toate infrastructurile uh, necesare pentru garantarea securității fizice și protecția datelor, toate aceste infrastructuri există deja. Toate principiile organizaționale dictate de legislația în vigoare în domeniu Uh, este de asemenea uh, adoptată. Um, asta înseamnă că uh, există toate premisele organizatorice, să spunem, pentru ca datele să fie culese, gestionate în mod legal și să fie protejate. În ce privește cea de-a doua parte a întrebării domnului Coelho, interoperabilitate cu alte sisteme, pot să vă spun următoarele. Agenția este un instrument. Un, este un instrument care nu face altceva decât să susțină implementarea politicilor din domeniul justiției, libertăților civile și uh, afacerilor interne. Deci, noi punem în aplicare un cadru legislativ și, în acest sens, uh, pot să vă spun că uh, activitatea agenției va fi guvernată doar de acest principiu. În ce privește protecția datelor și minimizarea datelor culese, pot să vă răspund încă o dată, există regulamente foarte clare care spun care sunt acele date care se culeg și care nu. Deci, agenția va respecta cu strictețe ceea ce este deja în vigoare ca eh, și cadrul legislativ. În același timp, cred că eh, una din contribuțiile cheia ale agenției va fi ca acolo unde uh, are uh, expertiză și excelență, să uh, atenționeze Parlamentul și celelalte instituții europene în legătură cu niște schimbări care ar putea să amelioreze și mai mult activitatea agenției și ar putea să crească și mai mult valoarea adăugată pe care această agenție o comportă. În ce privește relațiile cu Parlamentul European și cu statele membre ale agenției. Agenția este o organizație nouă și, din câte știu, această, uh, această relație are un temei foarte solid. Uh, în ceea ce mă privește personal, repet ceea ce am uh, spus și în declarația mea introductivă, voi fi un garant, un ambasador al agenției și în fața Parlamentului și mă voi asigura ca Parlamentul să aibă vizibilitate față de uh, activitatea agenției, uh, față de progresul realizat uh, de agenție pe anumite proiecte și în ce privește includerea unor noi competențe în portofoliul agenției. Da? Deci eu mă voi asigura personal că agenția să întreprindă ce, a ce Uh, Parlamentul și alte instituții se așteaptă din partea acestei agenții. În ce privește statele membre, uh, uh, Consiliul de Administrație este cel care va va fi cel care va păstra legătura cu statele membre, pentru că în Consiliul de Administrație sunt reprezentate toate statele membre. Eu am încrederea însă că relația care va, va pune bazele uh, uh, acestei colaborări uh, este deja în vigoare. Și că în viitor vom avea relații bune atât cu Parlamentul cât și cu statele membre. Mulțumesc. Se pare că domnul Coelho mai vrea să adauge ceva. I'm, I'm quite pleased with the... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt mulțumită de răspunsurile primite din, domnul, din partea domnului Garcov. Vreau să reamintesc doar că între parlament, Parlamentul și Consiliul uh, au avut uh, păreri diferite în legătură cu uh, sediul agenției. Uh, nu am avut, Parlamentul nu a fost de acord cu uh, o soluție împărțită între Estonia și Franța, deci uh, vreau doar să vă spun că și să vă avertizez că uh, atunci când Parlamentul va fi chemat uh, să ofere descărcare de gestiune a uh, Consiliului de Administrație, uh, va trebui să țineți cost, cont de această problemă a sediului dublu, Franța-Estonia, pentru că sunt sigur că Comisia noastră de control bugetar va fi foarte, foarte severă în ce privește acest aspect, să zicem, financiar. Este deci doar un avertisment uh, pretenos. Domnule Garco, vreți să răspundeți? Thank you very much, Mr. Coelho. Mulțumesc, uh, domnule Coelho, pentru acest avertisment, avertisment între prieteni. Uh, sigur că guvernanța, guvernanța agenției trebuie să țină cont și de eficiența costurilor și cu siguranță că vom uh, ține cont de acest aspect în activitatea noastră. Președinta, mulțumesc că coordonatorii își vor uh, stabili acum poziția, iar în ce privește candidatul uh, selectat, comisia va, va susține sau nu, printr-un aviz, poziția acestuia. Mult succes, domnule Garcov! I, uh... I have the next point on the agenda. Acum următorul punct de pe ordinea de zi cu privește Fondul pentru Securitatea Internă, Frontiere Externe și Vizele. Domnul Marinescu ar fi reportor, dar văd că domnul Marinescu încă nu se află în sală. În mod normal, sigur, ar trebui să începem doar la 10.40 cu acest uh, punct de pe ordinea de zi. Așadar, Haideți să luăm un mic răgaz, o pauză scurtă până la sosirea domnului Marinescu. Öttinger. Okay. Dear colleagues, we have to start. Stimați colegi, trebuie să începem, pentru că va trebui să terminăm înainte de ora 11, când vom avea prezentarea priorităților eh, președinției cipriote. Punctul următor pe agenda de zi este prezentarea proiectului de raport al domnului Marinescu în legătură cu Fondul pentru Securitate Internă, Frontierele Externe și Vizele. Această propunere, împreună cu proiectul de raport al domnului Iacolino, care va fi discutat în această după-amiază, se referă la Fondul pentru Frontierele externe și va fi legat de Fondul pentru Frontierele Interne. Îi voi da cuvântul domnului Marinescu și după aceea, bineînțeles, tuturor celor care doresc să intervină. Domnule Marinescu. Doamna președinte, stimați colegi, îmi cer scuze pentru această întârziere. Știam de o altă oră și am avut o altă uh, întâlnire. Raportul, după cum știți, este unul dintre cele patru rapoarte care uh, discută despre uh, sumele alocate în domeniul Uh, și în domeniul frontierelor și în uh, uh, cooperării polițienești, deci în domeniul justiției și afaceri interne pentru perioada 2014-2020. Deci următorul exercițiu financiar. Știu că aveți raportul deja în fața dumneavoastră. Sunt câteva lucruri pe care am uh, vrut să le subliniez. În primul rând, uh, uh, faptul că avem nevoie de coordonare în ceea ce privește securitatea frontierelor. Deci avem nevoie ca banii pe care Uniunea îi trimite către statele membre să fie utilizați exact în acest scop, în, întărirea, în ridicarea nivelului de securitate al, al frontierelor. Există o procedură bazată pe un, uh, un dialog între Comisie și statele membre pentru a stabili uh, care este situația uh, la fiecare frontieră externă. Și apoi Comisia va propune măsurile necesare, iar banii primiți de la Uniune pot fi utilizați în aceste direcții. Una dintre probleme însă cred că este faptul că nu există să spunem, statuat un, un nivel minim de securitate la frontiere. Este motivul pentru care până acum au existat diverse specificații tehnice pentru diverse state, uh, diferite ca din punct de vedere tehnic, deci nu avem un nivel clar de, uh, uh, de, uh, să spunem, minim pentru securitatea frontierelor. Aici cred că ar trebui să existe din partea Comisiei, bazat pe ceea ce există acum, pe catalogul Schengen și pe achiul Schengen și pe experiența, până la urmă, a statelor membre, ar trebui să existe o propunere de a stabili acest nivel. Unul dintre punctele pe care le-am le, -am, le -am propus a fost Uh, și uh, distribuirea uh, sumelor pentru statele membre. Aș dori ca aceste sume să fie alocate statelor membre numai după ce acest dialog a fost încheiat, deci numai după ce se știe foarte clar în ce direcții trebuie, trebuie investiți banii. În felul acesta cred eu că valoarea adăugată a bugetului european va fi pusă în valoare și va crește și nivelul de, de securitate al uh, frontierelor. Pe scurt, pentru că nu avem foarte mult uh, timp la dispoziție, cam acestea uh, sunt uh, uh lucrurile modificate în, în raport. Bineînțeles, aștept uh, intervențiile dumneavoastră și pot să dau și răspunsuri. Mulțumesc! Thank you, Mr. Marinescu. Mulțumesc, domnule Marinescu, și îmi cer scuze că am întârziat puțin. De fapt, avionul meu de la Frankfurt spre Bruxelles a întârziat o oră și de aceea nu am reușit să vin de dimineață. Și acum cred că are cuvântul com- reprezentantul Comisiei, da? Thank you, Chair. Doamna Spike. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim domnului Marinescu pentru prezentarea raportului său. După cum a indicat domnia sa, este unul din cele patru rapoarte pe care, eh, care sunt discutate în același context și care apar la, ca reacție la propunerea eh, Comisiei de Finanțare a eh, Protecției Frontierelor în 2014-2014. Există fondul de securitate internă și fondul pentru migrație care, uh, sunt, uh, care alocă uh, sume în acest context. Sigur că programarea trebuie să se bazeze pe obiectivele stabilite în comune, într-un dialog de politici de resort care va avea loc anul viitor între Comisie și Parlament. Acest fond uh, este foarte important pentru gestionarea frontierelor externe, în special pentru zona Schengen, astfel încât să ne putem mișca liber în spațiul Schengen fără frontiere interne. Există, evident, standarde și legislație foarte clare în ce privește uh, această libertate de mișcare în spațiul Schengen, există achiul uh, Schengen, există și mecanisme care asigură o funcționare a acestui Uh, mecanism, dar uh, evaluarea uh, mecanismul de evaluare Schengen va fi foarte important pentru a arăta cât de eficientă este această situație în prezent. De asemenea, Uh, în ce privește prezentarea acestui fond de securitate internă, frontiere externe și vizele în Consiliu, vreau să fac următoarea observație. În primul rând, salutăm raportul și abordarea uh, de bază în acest raport. Vrem să facem trimitere la unele chestiuni orizontale care uh, sunt de altfel reflectate și în celelalte rapoarte și în celelalte instrumente. Deci, în loc să indicăm sume în acest instrument, ar trebui indicate mai degrabă procentaje sau um, uh, ponderea anumitor uh, uh sume uh, din total. Eu înțeleg că domnul Marinescu a purtat uh, uh, negocierile și discuțiile sate la alt uh, nivel, dar în ce privește frontierele externe și vizele, există, de exemplu, un program de trecere de mică frontieră și există un program de tranzit pentru Lituania, care sunt programe care au, pentru care s-au calculat sume ținând seama de situația concretă de acolo. În același rând, Uh, avem o sugestie uh, pentru formularea acestor indicatori. Am avut deja discuții cu privire la definirea acestor indicatori și um, am convenit asupra unei abordări și vrem să informăm Parlamentul că uh, trebuie înc- să mai discutăm uh, conținutul uh, acestor indicatori comuni. De, tocmai de aceea am realizat pentru această comisie o fișă de lucru uh, este fișa numărul 9 uh, din cadrul de evaluare și monitorizare curentă. Uh, sigur că vom ține cont și de cele conținute în raportul domnului Marinescu cu privire la indicatori, la Uh, în octombrie vom organiza un workshop pe această temă și vom uh, adresa, lansa o invitație de participare și uh, Parlamentului European. În ce privește evaluarea la mijlocul termen, perioadei de referință, această evaluare are ca scop să detecteze eventuale nevoi pentru fonduri adiționale în anumite state membre în funcție de situația operațională. Această evaluare dacă are loc însă mai devreme decât uh, ne-am promus la început, poate nu va reflecta în mod uh, judicios uh, situația. Deci rugămintea noastră să nu devansăm această evaluare la mijlocul perioadei de referință. Domnul Marinescu ne-a mai sugerat ca calcularea sumei de bază pentru statele membre să se facă în temeiul Uh, uh, și ținând cont de uh, sumele alocate în perioada 2010-2013. Comisia până acum a ținut cont doar de finanțările din 2010-2012, dar am putea să ajustăm aceste cifre și cu cele alocate pentru 2013. Uh, sigur că uh, se pune întrebarea dacă această calculare se introduce și în actul de implementare sau numai în actul de bază. În ce privește uh, în ce privește contribuțiile la sistemul de supraveghere a frontierelor Eurosor, suntem recunoscuți, recunoscători pentru contribuțiile domnului Marinescu la Uh, această uh, problemă, uh, chiar dacă unele apreciere ale domnului Marinescu poate nu sunt tocmai realiste. Este foarte important însă ca toate statele membre să respecte acquis comunitar în domeniul Schengen și de acolo mai departe să dezvoltăm lucrurile împreună. Un alt element important al gestionării spațiului Schengen este absența controlelor la uh, fostele frontiere interne. De aceea vrem să rugăm raportorul să uh, uh, reconsidere această, această trimit, ștergerea trimiterii la această chestiune în, în, în raportul său. Mă opresc aici, domnule președinte. Sper că vom putea să clarificăm în dialog bilateral cu raportorul și alte chestiuni care deocamdată sunt deschise, dar vă mulțumesc oricum pentru acest prilej și știu că este timpul foarte limitat. Si. Mulțumim și acum trecem la, reprezent, la reprezentantul președinției în exercițiu, domnul Floridis. Vă rog. Thank you, Chair. Η Κυπριακή Προεδρία στα πλαίσια διαχείρισης των τεσσάρων προτάσεων. În cadrul proiectelor de reglementare în afaceri interne s-a hotărât crearea unui grup comun care să coordoneze mai bine lucrările legate de proiectul care prezintă puncte de convergență și de referință. În ceea ce privește proiectul de regulament pentru Fondul de Securitate Internă, Frontiere și Viza, ca regulament sectorial pentru cadrul plurianual 2014-2020. Dezbaterile în Consiliu au început deja din ianuarie 2012 și au progresat satisfăcător au existat deja trei lecturi ale textului. Președinția cipriotă a proiectat o serie de dezbateri, începând cu luna iulie, în cadrul acestui grup de lucru, care își propune să armonizeze pozițiile statelor membre, strategia lucrărilor, și o să ne concentrăm asupra punctelor din proiectul de regulament asupra cărora există dificultăți în ceea ce privește divergența țărilor membre din punct de vedere uh, politic. Ultima uh, dificultate pentru președinția cipriotă va fi să poată face propuneri complete de compromis Consiliului stadiul, în stadiul de decizie, respectând principiul de transparență vis-a-vis -vis de statele membre și de Consiliu. Și de Consiliu. Toate aceste lucruri preocupă Consiliul și scopul Consiliului este de a asigura o supraveghere de calitate și un control al frontierelor cu ajutorul Frontex și al serviciilor care au experiența necesară. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Floridis, și acum deschidem dezbaterea, dar vă sugerez să respectați uh, timpul alocat de două minute, pentru că doar peste 10 minute, pentru că doar peste 10 minute trebuie să trecem la prezentarea priorităților uh, președinției cipriote. Deci nu avem prea mult timp și avem uh, miniștrii ciprioți care așteaptă, deci începem cu doamna Geller. Thank you very much. I'm afraid I didn't really understand the position. Mulțumesc. Din păcate n-am înțeles uh, care este poziția în final a președinției. Nu am, uh, nu am înțeles ce vreți să propuneți dumneavoastră sau care este uh, poziția Consiliului pe marginea raportului Marinescu. Poate vreți să clarificați această poziție. Îi mulțumesc raportorului pentru raport. Apreciez accentul pe care îl puneți pe nevoia de a crea valoare adăugată Uh, pentru toate statele membre. În același timp, aș vrea să existe o abordare mai uh, echilibrată în ce privește facilitarea uh, trecerii frontierelor și să nu se refere doar la controlul frontierelor și la punctele de trecere a frontierelor. Deci, să vor, pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze Uh, bine, trebuie să facilităm inclusiv uh, controlul și uh, circulația persoanelor, cetățenilor din state terțe. În același timp, deci trebuie să ținem, păstrăm deschise frontierele noastre și pentru protecția internațională. Și avem nevoie de suficiente resurse pentru aceia care au nevoie de protecție internațională, dar care nu ajung până la frontierele noastre, care se neacă, care naufragiază și așa mai departe în largul uh, frontierelor. În, în același timp, uh, uh, alocarea unor sume pentru sisteme IT care încă nici n-au fost uh, discutate de Parlament, n-au fost adoptate de Parlament și nici măcar n-au fost propuse pe, de către Comisie, nu înțeleg de ce se face acest lucru. Uh, deci nu este, nu este posibil să determini uh, nevoia de alocare pentru acest sector când nu există nici măcar o propunere din partea uh, Comisiei. De ce ar trebui să alocăm bani pentru ceva ce s-ar putea să fie propus cândva de către Comisie? Deci vreți să, vreți să acceptăm ceva în domeniul Eurosor fără să uh, fără să existe nicio alocare aici. Și atunci, uh, și, și ultima întrebare, de ce ați introdus uh, procentaje și nu cifre exacte? Președintele, vă rog să vă țineți de timpul alocat, pentru că ministrul, înce- ministrul începe la 11 fix. Domnule Buzutil. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Domnule președinte, vă mulțumesc. Trei chestiuni vreau să uh, adresez uh, raportorului sunt chestiuni care privesc și niște detalii de care mai avem nevoie din partea Comisiei. Propunerea ține mai întâi cont de expunerea diferită a diferitelor state membre eh, din Uniunea Europeană, eh, expunere la eh, presiunile asupra frontierelor externe. Uh, ține cont uh, în afară de dimensiunea statului membru și de uh, poziționarea sa geografică? În al doilea rând, rutele de migrație care exercită presiune asupra frontierelor noastre externe sunt relativ volatile. Deci avem nevoie de un program care este extrem de flexibil. Deci nu, nu putem nu putem să ne bazăm în planificarea acțiunilor noastre pe, eh, pe ultime 10, experiența ultimilor 10 ani, când de la an la an se schimbă ruta migratorie. În 2000, în 2007, punctul de presiune a fost uh, insulele uh, Canare. Uh, un an mai târziu, presiunea s-a exercitat asupra Mediteranei de Sud. Deci, trebuie să avem nevoie de un program care să se poată adapta rapid la aceste schimbări ale rutelor migratorii. Și, în al treilea rând, am modificat mandatul Frontex și am conferit aceste agenții competența și atribuția de uh, a achiziționa uh, echipamentele în mod independent. Uh, în ce privește perspectivele financiare până în 2020, vreau ca Comisia să ne spună foarte exact și precis ce consideră agenția că va constitui, uh, că vor fi nevoile sale financiare pentru a se achita de noile competențe. Domnule Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să uh, îl felicit pe domnul Marinescu pentru proiectul de raport întocmit, uh, pentru că acesta aduce un plus de claritate și precizie propunerii comisiei. Uh, eu nu vom mai repeta ce, ceea ce deja colegii noștri au spus și vom mai referi numai la un aspect, să spunem așa, tehnic, privind uh, indicatorii de evaluare a obiectivelor de la punctul 3. Uh, eu cred că unii dintre aceste, acești indicatori nu pot fi aplicabili în acest moment și aici mă voi referi la indicatorul uh, procentajul de persoane pre naționalități care au depășit perioada de sejur autorizată, overstays. Deci uh, acest indicator nu poate fi stabilit uh, decât uh, dacă există un sistem de intrări-ieșiri la nivel european. Acest sistem va fi introdus în pachetul Smart Borders și implementarea acestui Smart Borders va dura până în 2017. Deci acest indicator privind overstairs-ul nu poate fi aplicat până în 2017. Ehm, în același timp, cred că acești indicatori de performanță în ceea ce privește gestiunea frontierilor externe trebuie să fie mult mai clar eh, legați de evaluare și, și monitorizările prin intermediul mecanismului de evaluare Schengen și aici, aici ajungem iar, așa cum a, de fapt a spus și reprezentantul Comisiei, ehm, ajungem iar la concluzia că acest nou mecanism, în jurul acestui nou mecanism de valoare Schengen, gravitează de fapt întreaga guvernanță Schengen. Și fără uh, a avea acest mecanism, cred că nici viitoarele uh, știu, arhitecturi pe care le construim uh, viitoarele baze de date, SIS-2, Eurosur, Smart Bonder, nu vor putea funcționa. De aceea trebuie să acordăm uh, o importanță deosebită uh, rezolvării acestui nou mecanism de evaluare Schengen. Vă mulțumesc. Mr. Bronx. Domnul Bronz. Mulțumesc. Sistemul actual se pare că implică și sistemul extern și sistemul de fonduri interne. Deci, eh, sigur că este vorba în primul rând de eh, banii fiecărui stat eh, membru plus ceea ce este virat din partea Uniunii Europene. Deci este vorba în primul rând de a administra bine fluxurile de migrație, respectiv de a le stopa Uh, domnul Mansvizi, director general pentru afaceri externe în acest domeniu, trebuie să se implice. Uh, uh, <laughs> există și afirmații că e nevoie de un fenomen de migrație mai mare pentru a stimula și rata nașterilor. Luna trecută, directorul executiv al Frontex a spus că există migranți care vin dinspre uh, granița Turciei, dar care după aceea au fost puși în libertate uh, um, pentru a părăsi Uniunea Europeană, dar nu pe niște rute bine stabilite. E bine, atunci care este rostul de a stopa migrația ilegală dacă după câteva zile acest acestor persoane reținute li se dă uh, drumul și pot să circule uh, liber prin Uniunea Europeană. Um, uh, în legătură cu acordarea de azil. De asemenea, există persoane care perseverează și se deplasează dintr-o țară într-alta până când, în cele din urmă, într-una din statele membre, într-unul din statele membre li se acordă dreptul de azil. Bun, eu cred că uh, în ce uh, privește migranții din uh, lumea a treia. Se pare că în momentul în care ajung în Uniunea Europeană își dau jos această haină de lumea a treia și devin până la urmă membri ai Uniunii Europene. Doamna Ghiom. Vreau pur și simplu să adaug o frază. Bineînțeles că toate aceste rapoarte sunt complementare. Vroiam să insist asupra constatării că fluxul cu care ne confruntăm este adesea un flux mixt, care este, ne interesează în ceea ce privește fluxul interior, dar și protecția internațională. Și trebuie să se introducă în text uh, acea bucată care se raportează la persoanele care au nevoie de o protecție deosebită și în acest caz vor fi anumite referențe care, referințe care ar putea să fie interesante în acest context. Marinescu, to finalize so. discussion. Domnule Marinescu, pentru a finaliza discuțiile, revenim la dumneavoastră. For the commission to answer the... Partea comisiei, o, întâi poate pentru a răspunde la întrebarea care i-a fost adresată. Point to the rapporteur, Mrs. Pike. Mulțumesc. În legătură cu întrebarea pusă de doamna Guillaume, acesta a fost un subiect care a fost ridicat și la nivelul Consiliului și încercăm să uh, discutăm în momentul în care va începe președinția cipriotă acest aspect. Iar în ce privește întrebarea doamnei Keller, bineînțeles că ne interesează și facilitările tranzitului la granițele externe, astfel încât uh, uh, cei care au dreptul să intre în Uniunea Europeană să uh, nu întâmpine la graniță dificultăți mari. Iar în ce privește conceptul smart borders, granițele inteligente, uh, Sigur că există o propunere legislativă eh, pe care o vom prezenta imediat după vacanța de vară, dar eh, săptămâna trecută am făcut o comunicare privind eh, conceptul Smart Borders în cadrul pachetului privind cadrul financiar multianual. Vreau deja să indicăm că sistemul granițe inteligente va presupune un miliard de euro cheltuieli și acesta va veni din fondul pentru securitate internă, dar sunt de acord, bineînțeles, ca instituțiile să ia deciziile în acest sens. Iar în ce privește opinia domnului uh, Busutil, fondul pentru securitate internă și acordare de viză, sigur că uh, ține de uh, condițiile geografice ale statelor membre, mai ales atunci când există presiune din partea unor fluxuri migratorii și va fi nevoie de alocații suplimentare, inclusiv eventual din fondul pentru frontierele externe, pentru a face față provocărilor în fața cărora se află statele supuse acestui front, acestui flux migratoriu. Și cred că și alocațiile pentru anul 2013 din acest punct de vedere vor fi un punct de plecare. Sigur că este nevoie, cum a spus și domnul Busutil, să existe uh, o flexibilitate mai mare în ce privește uh, administrarea frontul, uh, fondului de securitate internă. Va fi nevoie de investiții suplimentare în ce privește managementul frontierelor pentru ca sistemul să poată să răspundă provocărilor, dar tocmai de aceea există și revizuirea la jumătate de perioadă astfel încât fondurile alocate pentru statele membre care sunt supuse unei presiuni uh, speciale să uh, poată să crească. Și în ce privește Frontex, uh, sigur am dorit să evalueze necesarul de echipament dar uh, stimulăm și statele membre să folosească fondul de securitate internă pentru a achiziționa echipamentul de, de care să beneficieze Frontex în operațiile comune. Iar în legătură cu uh, indicatorii uh, stabiliți, uh, ideea spusă uh, de uh, domnul Enciu, uh, Sigur că în propunerea comisiei vom face câteva comentarii în legătură cu propunerile făcute de raportor în textul său. Oricum, va fi un subiect care urmează să fie discutat și cu statele membre, astfel încât să cădem de acord asupra unor indicatori comuni. Thank you very much for your comments. Uh, Domnul Marinescu, mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Vă asigur că vom discuta despre toate observațiile și propunerile făcute de dumneavoastră uh, pentru a găsi soluții comune. Sunt sigur și eram sigur uh, de la bun început că și Comisia va ridica anumite probleme legate de propunerea mea, dar, repet, doresc ca ă, banii comunitari să fie direcționați doar acolo unde analizele de risc făcute de Frontex și concluziile dialogului interpolițienesc vor indica ă, că este necesar și nu ca în propunerea Comisiei ca 50% din bani să fie virați statelor membre pentru ca ele să facă ce vor cu acești bani. Deci voi insista asupra acestei chestiuni, sigur voi avea un dialog cu Comisia uh, în acest sens și cu siguranță vom găsi o cale comună. În ce privește procentajul, cred că trebuie să vă întrebați uh, pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați votat uh, această propunere. Este vorba de propunerile mele, eu pot să vă trimit, de fapt, propunerile mele originale, dar uh, să știți că secretariatul a operat modificări uh, de procentaj în baza și uh, a deciziei coordonatorilor de la LIBE. Eu nu am fost de acord, eu am fost împotriva acestei decizii, pentru că eu nu cred că așa trebuie să lucrăm, dar aceasta este situația, a operat modificări modificări în text fără acordul meu. În ce privește flexibilitatea, cred că flexibilitatea uh, uh, de risc este important de avut în vedere și cred că uh, analiza de risc a celor de la Frontex trebuie să fie luată în considerare atunci când sunt repartizate fondurile. Sigur că în ce privește indicatorii și revizuirea la jumătate de perioadă ar merita să discutăm mai amănunțit, dar cred că vom avea timpul necesar să o facem. Aștept propunerile dumneavoastră de amendamente pentru a putea progresa în acest raport și mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim tuturor pentru discuție și pentru uh, uh faptul că ați încercat să uh, respectați uh, timpul pentru a putea ajunge la concluziile legate de um, această um, temă. Avem doi miniștri care um, reprezintă președinția cipriotă. Vă salutăm, vă spunem uh, bun venit și um, Vă dorim toate cele bune și doamnei Eleni Mavru, care este ministru pentru probleme interne în Cipru, și domnul Lucas Luca, ministrul justiției și uh, afaceri publice a Republicii Cipru. Ne vor prezenta prioritățile președinției cipriote în domeniul JAI și cred că vom avea aproximativ o oră și jumătate la dispoziție. Trebuie să vă amintesc de pe acum că la ora 12 și 30 vom avea o întâlnire a coordonatorilor. Ehm, deci trebuie să administrăm foarte bine timpul de care dispunem. Vă propun să ascultăm prezentările ambilor miniștri, după aceea vom avea discuții și vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri și acțiuni din partea, răspunsuri din partea ambilor miniștri care reprezintă președinția. Îi dau cuvântul doamnei Eleni Mavru partea uh, afacerilor interne. Aveți cuvântul. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața dumneavoastră. Bună dimineața tuturor. Uh, Cu mine împreună se află aici uh, ministrul justiției uh, și afacerilor publice al Republicii Cipru Vrem să ne exprimăm disponibilitatea de a colabora cu Parlamentul European uh, pe durata celor șase luni ale mandatului uh, președinției cipriote. Acum, dacă îmi permiteți, trec uh, la prezentarea mea în limba greacă. Domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului European, aș vrea să vă mulțumesc pentru această pe care ne-ați oferit-o ca să vă prezentăm prioritățile președinției cipriote într-o parte a afacerilor interne. Este vorba numai de unele aspecte pentru că colegul meu, ministrul de justiție și al ordinii publice, este competent nu numai pentru problemele legate de justiție, ci și pentru unele probleme legate de afacerile interne, despre care vă va vorbi mai târziu. Permiteți-mi întâi de toate să vă semnalez faptul că acordăm o importanță esențială primei președinții cipriote a Consiliului Uniunii Europene și tuturor lucrurilor pe care va trebui să le rezolvăm. Criza economică, criza datoriei, care au subliniat nu numai necesitatea unei consolidări bugetare, dar și nevoia imperioasă de a asigura democrația solidaritatea, egalitatea, statul de drept, respectarea demnității umane, necesitate care a devenit mai presantă decât în trecut. Din partea Consiliului aș vrea să adresez Parlamentului European și mai ales dumneavoastră, membri ai Consiliului, Comisiei Libe, o invitație la colaborare sinceră și constructivă și pentru un dialog neîntrerupt în toate sectoarele, astfel încât să putem ajunge la rezultate benefice tuturor cetățenilor. Problemele de emigrare și azil sunt probleme dificile și sensibile și cer din partea noastră eforturi susținute pentru a menține echilibrul la nivel mondial în materie de securitate-libertate devine din ce în ce mai dificilă situația și este nevoie să consolidăm mm, colaborarea între statele membre care să fie bazată pe încredere reciprocă și pe reciprocitate și solidaritate. Solidaritate care trebuie să aibă un conținut, ea trebuie să fie eficientă și substanțială pentru țările mem membre, acolo unde se exercită uh, presiuni disproporționate uh, față de talia acestor țări. Mm, concluziile Consiliului referitoare la un cadru comun privind solidaritatea sinceră față de țările care se confruntă cu presiuni legate de mm, fluxurile migratorii mixte și care sunt supuse unor cereri de azil foarte mari. Prioritatea principală este să avem un regim european de azil până la sfârșitul anului 2012, conform cu programul adoptat la Stockholm. Prioritate care, de altfel, a fost confirmată din nou recent în concluziile Consiliului European din 28-29 iunie. Suntem hotărâți să lucrăm pentru stabilirea unui regim de azil eficient, echitabil și realist, un sistem care să consolideze și mai mult cooperarea și solidaritatea între statele membre și care va putea să protejeze pe deplin drepturile tuturor celor care au nevoie de protecție internațională și care, în același timp, uh, sunt confruntați, confruntați cu abuzuri. S-au făcut progrese considerabile până în prezent uh, legat de regulamentul Dublin II privind directiva asupra condițiilor de primire, de acceptare. Președinția cipriotă speră să realizeze o colaborare strânsă cu Parlamentul pentru a asigura un rezultat pozitiv negocierilor care se referă la actele legislative încă ne, ehm, care nu au ajuns încă la o uh, formă definitivă. Suntem într-o fază crucială, date fiind constrângerile de timp, dar aceste constrângeri nu trebuie să aducă atingere calității acestor acte, acestor acte legislative, bineînțeles. În ceea ce privește migrația, vreau să subliniez importanța pe care o are o politică de migrare europeană integrată, bazată pe proceduri comune și uh, printr-un tratament echitabil uh, pentru um, cetățenii țărilor terțe. Schimbările demografice în Europa o politică de migrare integrată ar putea să conducă la prosperitatea viitoare a Uniunii Europene, dar și a țărilor de origine a persoanelor care migrează. Acesta este spiritul în care ne angajăm să cooperăm strâns cu Parlamentul, astfel încât să completăm proiectele de directivă care sunt uh, în negociere pentru lucrătorii sezonieri și pentru persoanele detașate în sânul unei întreprinderi. În ceea ce privește directiva asupra lucrătorilor sezonieri, președinția va încerca să asigure un mandat care să permită începerea unor consultări cu Parlamentul European în ceea ce privește directiva pentru persoanele detașate în cadrul unei întreprinderi. Sperăm ca toate consultările cu Parlamentul să înceapă cât mai repede cu putință. Privitor la migrație, Președinția cipriotă acordă o importanță foarte mare integrării cetățenilor din țări terțe. Reușita integrării este cheia pentru optimizarea avantajelor migrației pentru creștere economică și coeziune socială, atât pentru societățile care îi primesc pe cei care migrează, dar cât și pentru persoanele care migrează. În noiembrie vom avea o conferință de experți asupra rolului autorităților locale și regionale în elaborarea și punerea în practică a unor politici privind integrarea. Președinția cipriotă va încerca să facă față acestor provocări legate de, emigra- de migrarea ilegală cu respectarea drepturilor fundamentale a libertăților și a demnității omenești, supraveghind în același uh, timp punerea în aplicare a politicii um, europene în ceea ce privește uh, migrația. Președinția a ridicat această problemă cu ocazia reuniunii informale a SCHIFA, care s-a ținut la Nicosia pe 2 și 3 iulie și unde s-a spus că este important să vedem cum sunt aplicate aceste, toate aceste uh, hotărâri. Acest lucru se va întâmpla și în, um, cu ocazia Consiliului din octombrie. S-a vorbit de importanța dimensiunii externe a acestei probleme. Suntem ferm convinși că Uniunea Europeană nu poate să aibă o politică migratorie integrată dacă nu are o cooperare continuă, un dialog cu țările de origine a cele mai mari părți a persoanelor care migrează. Președinția cipriotă va focaliza toate aceste eforturi pentru a pune în aplicare concluziile Consiliului Uh, legate de abordarea la nivel mondial a migrației și a mobilității care stabilesc liniile directoare ale acțiunii externe în domeniul migrației și a mobilității și care se dovedesc a fi din ce în ce mai mult un cadru important pentru dialogul politic și cooperarea cu țările terțe într-un mod integrat și echilibrat legat de gestionarea frontierelor, președinția cipriotă va încerca să promoveze, în colaborare cu Parlamentul, un proiect de regulament asupra Eurosur, astfel încât sistemul de supraveghere a frontierelor să poată să intre în vigoare atunci când este programat, adică la 1 octombrie 2013. Aș vrea să subliniez legat de acest aspect că proiectul de raport care a fost depus de raportorul uh, Parlamentului European reprezintă o bază foarte bună pentru activitatea următoare care va trebui să țină seama de necesitatea de a uh, evita pierderile de vieți umane pe mare. Pe de altă parte, într-un spirit constructiv, vom continua negocierile cu Parlamentul, astfel încât să ajungem la un acord privind regulamentul asupra vizelor, chestiune foarte importantă pentru polinii europene și care are nevoie de o soluționare rapidă. Vom acorda o importanță deosebită luptei împotriva traficului de ființe umane, care reprezintă uh, un, un uh, punct de încercare pentru Uniunea Europeană și statele membre. Uh, vom uh, aborda noua strategie a Uniunii Europene care își propune să elimine acest trafic de ființe umane. Avem intenția să organizăm un congres în octombrie la Bruxelles legat de această coordonare între statele membre și instituțiile europene, astfel încât să se promoveze o abordare integrată împotriva traficului cu ființe umane. Un alt as. În ultimele luni s-a insistat asupra necesității ca Uniunea să devină mai accesibilă propriilor cetățeni Cetățenii ar trebui să se afle în centrul politicilor, dar ar trebui să fie informați asupra avantajelor care decurg din uh, statutul de cetățean european. În acest cadru, Președinția va colabora strâns cu Parlamentul European, astfel încât să, se să fie sigur că anul 2013, anul cetățeanului european, va avea un impact important și de lungă durată. O să facem toate eforturile posibile, astfel încât consultările cu Parlamentul să poată fi completate eficient și cât mai repede, astfel încât să avem timp să pregătim uh, anul 2013. Aș vrea să mă refer acum la regulamentul privind uh, um, aspectul financiar, deci acest cadru financiar plurianual. Progresul în, uh, legat de acest proiect de regulament uh, reprezintă o prioritate pentru președinția cipriotă, pentru stadiul imediat următor al um, procedurii de codecizie. Plecăm de la principiul de bază de transparență vis-a-vis -vis de țările membre și de Consiliu. Dezbaterile continuă. Așteptăm începutul trilogului oficial în toamnă, dar între timp suntem gata să avem o dezbatere productivă cu raportorii Parlamentului. Îmi închei intervenția asigurându-vă de faptul că președinția Cipriot cipriotă va fi un mediator onorabil și sincer și va uh, acționa pentru o, o Europa mai bună uh, și colaborarea cu Parlamentul European în acest domeniu este foarte prețioasă voi fi la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare sau comentariu ulterior. Vă mulțumesc! Well, thank you. Mulțumim foarte mult! Am așteptat doar interpretarea. Mulțumim, doamnă Mavru. Cred că 15 minute este un cadru temporal foarte bun. Um, astfel încât să avem timp și pentru întrebări și pentru răspunsuri la întrebările membrilor Comisiei Libe. Acum am plăcerea să salut în mijlocul nostru pe domnul Lucas Luca, ministrul de Justiție și Afaceri Publice al Republicii Cipru, pentru a ne face o prezentare în ce privește justiția și libertățile civile. Vă rog, aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți de a vă prezenta aspectele principale de care ne vom ocupa în timpul președinției noastre. Privitor la priorități în materie de afaceri interne, în materie de securitate și cooperare polițienească, președinția cipriotă va acorda prioritate pentru a face față provocărilor transfrontaliere și intersectoriale. Vom face astfel încât să construim o Europă deschisă și securizată prin aplicarea strategiei de securitate internă. Vom acorda o importanță uh, consolidării uh, cooperării polițienești pentru a lupta împotriva crizei, crimei organizate, a pornografiei infantile, a traficului cu ființei umane, a traficului ilicit cu bunuri culturale furate și protecției uh, țintelor vulnerabile. Vom acorda o atenție deosebită violențelor domestice. În ceea ce privește acțiunea Uniunii în materie de stupefiante, ne propunem să elaborăm o nouă strategie europeană care se va baza pe rezultatele evaluării strategiei existente deja la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2005-2012. Obiectivul nostru este adoptarea unei noi strategii până la sfârșitul lui 2012 Vom uh, încerca să dezvoltăm un registru european, un PNR, care să ducă la încheierea unui acord cu Canada în ceea ce privește sistemul PNR european. Considerăm că Consiliul este, um, știe cât de important este ca uh, dosarul acesta privind um, pasagerii să existe. Ținem seama de faptul că Uniunea are deja acorduri cu țări terțe care permit uh, um, accesul serviciilor străine la datele privind călătorii lucrătorii europeni. Dar aceste lucruri nu au fost reglate la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre. Subliniem faptul că absența unui regulament comunitar în acest domeniu nu împiedică țările membre să-și stabilească propriile sisteme PNR la nivel național, așa cum unele dintre ele au făcut-o deja. Unele state membre o directivă PNR se bazează pe o opțiune între reglementarea colectării și utilizării datelor personale ale călătorilor la nivel național și nereglementarea acestui domeniu. Și atunci statele membre vor putea să acționeze cum vor dori. Președinția cipriotă speră să poată, într-un spirit constructiv, să negocieze textul directivei cu raportorul și cu raportorii din umbră. În ceea ce privește guvernanța Schengen, președinția cipriotă recunoaște sensibilitatea politică a acestei probleme. Pachetul de propuneri pentru guvernanța spațiului Schengen reprezintă o prioritate pentru Consiliul European și pentru Consiliu. Sperăm să putem conchide un acord final cât mai curând posibil, astfel încât să îmbunătățim eficiența gestionării spațiului Schengen. Președinția va depune eforturi pentru a completa sistemul de informatic Schengen de eh, generația a doua, SIS-2 ca să, ă, ă, făcând să se treacă de la sistemul actual la un sistem de a doua generație. Plecând de la concluziile Consiliului European din martie 2012, vom continua, ne vom continua eforturile pentru a face încât să reușim lărgirea spațiului Schengen cu includerea României și Bulgariei. În ceea ce privește dreptul penal, președinția va face eforturi pentru a materializa un acord în Consiliu legat de proiectul de directivă pentru îmbunătățirea capacității statelor membre de a îngheța și de a confisca produsele actor, actelor criminale. Asta pentru a asigura metode eficiente de luptă împotriva criminalității organizate și pentru a consolida uh, cooperarea între uh, serviciile competente din statele membre în acest domeniu. Uh, această propunere are o importanță deosebită, dat fiind faptul că până în prezent, există foarte puține reguli legate de înghețarea și confiscarea rezultatelor actelor cu caracter criminal. Președinția cipriotă va uh, acorda o prioritate acestei probleme și de aceea uh, ne-am propus să organizăm multe reuniuni legate de acest domeniu. Vom uh, organiza un congres pe 22 și 23 octombrie 2012. Președinția va analiza foaia de parcurs pentru directiva care se ocupă de dreptul de acces la un avocat uh, a persoanelor care sunt implicate într-o procedură penală. Legat de această problemă, vom încerca să avem o colaborare cât mai strânsă cu Parlamentul, astfel încât să uh, facem eforturi. Proiectul nu va fi ușor, dar sperăm să putem ajunge la un acord în timpul uh, președinției cipriote. Pentru că astfel vom avea un avantaj foarte important pentru toți cetățenii Uniunii Europene. În ceea ce privește mandatul european de anchetă, președinția cipriotă consideră această inițiativă ca fiind importantă pentru că îmbunătățește fondul cooperării penale între statele membre, și va necesita o cooperare și mai strânsă cu Parlamentul European ca să facem să avanseze lucrările în timpul trilogurilor. Vom acorda o importanță deosebită directivei asupra abuzurilor în materie de licitații, care vrea să prevină manipularea piețelor și abuzul de informații confidențiale cu ajutorul unor sancțiuni penale. Este un subiect important uh, pentru care vom face uh, vom desfășura activități foarte importante astfel încât să ajungem la reglementări ale pieței și avem aceste proiecte și de directive și de uh, regulament, uh, regulamentele MIFIR și MIFID. Președinția daneză a făcut o treabă foarte bună și îi mulțumim pentru acordul politice, politic legat de uh, articolele de la 5 la 12. De aici vom pleca uh, în lucrările noastre în timpul președinției uh, cipriote. Pe de altă parte, Președinția va începe dezbaterea legată de proiectul de directivă asupra protecției intereselor economice ale Uniunii prin intermediul dreptului penal, ca și asupra proiectului de directivă privind falsificarea euro, care va include sancțiuni penale și de altă natură împotriva falsificării euro. În ceea ce privește sectorul drepturilor fundamentale, președinția va uh, lucra la un proiect uh, legat de uh, protecția datelor personale și a datelor din domeniul colaborării polițiene și judiciare. Președinția cipriotă va încerca să promoveze aceste două proiecte ca un pachet ca să asigure o abordare generală asupra acestei probleme cu ocazia Consiliului de Afaceri Interne din decembrie. Dar, dată fiind situația, va eh, trebui să vedem cum vor evolua lucrurile în, la nivelul regulamentului general înainte de a trece la transferarea acestor reguli din uh, sectorul justiție în cel al afacerilor interne. În ceea ce privește proiectul de regulament, aș vrea să vă semnalez faptul că acest proiect uh, face ca uh, directiva din 95 să devină caducă, pentru că ea instituia cadrul juridic actual pentru protecția datelor um, personale în sânul Uniunii Europene. Regulamentul cu pricina își propune să asigure un nivel de protecție mai ridicat, mai ales pentru utilizatorii minori eh, ai netului, astfel încât Uniunea Europeană să devină un actor important în economia eh, numerică și să își consolideze eh, poziția în fluxul internațional de informații. Președinția cipriotă recunoaște importanța politică, economică și socială a acestui proiect și l-a inclus printre prioritățile ei în ciuda faptului că anumite rezerve au fost exprimate vis-a-vis -vis de pertinența instrumentului juridic, se pare că majoritatea statelor membre salută și e, ehm, acceptă acest regulament ca un instrument juridic care ne va permite să modernizăm legislația existentă și să facem față provocărilor pe care le prezintă dezvoltările tehnologice rapide și mondializarea vis-a-vis -vis de drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Președinția cipriotă a remarcat preocupările țărilor membre legate de anumite dispoziții ale regulamentului care ar trebui îmbunătățite, cum ar fi competențele lărgite ale Comisiei, care îi permit să reglementeze unele probleme prin acte delegate. Președinția cipriotă se angajează să colaboreze strâns cu Parlamentul European și cu raportorul, domnul Albrecht, pentru a promova acest dosar. Apoi, în ceea ce privește proiectul de directivă, aș vrea să semnalez faptul că statele membre au acceptat acest proiect de directivă cu un oarecare scepticism. Unele țări membre cred că adoptarea acestui proiect este precoce, deoarece aplicarea și rezultatele hotărârii cadru din 2008 nu au fost încă evaluate în ceea ce privește prelucrarea datelor personale uh, în, domeniul ordinii publice. Mai multe state membre par să favorizeze instituirea unui instrument juridic um, mai elastic, în timp ce alte state nu sunt de acord cu extinderea uh, câmpului de aplicare la nivel național. Unii au spus că Comisia ar fi trebuit să prezinte o propunere unică care să acopere toate sectoarele, în loc să propună acest pachet de proiecte distincte, proiect de directivă și de regulament. Alte preocupări ale statelor membre sunt legate de Uh, dispozițiile privind transferul de date către țări terțe, care par să aibă un nivel de protecție mai restrâns decât cel care este asigurat de uh, Directiva Cadru din 2008. O altă preocupare a țărilor membre este legată de obligațiile pe care îi le impune directiva de a renegocia acordurile bilaterale existente cu țări terțe, uh, care presupune schimbul de date în cadrul cooperării polițiene și juridice legate de, bineînțeles, cauze penale. Cea mai mare parte a statelor membre consideră că acest lucru este dificil, ca să nu spunem chiar imposibil. Proiectul de regulament în privința lui, președinția vrea să colaboreze cu um, Parlamentul și cu domnul Druțas, care este raportor, Uniunea are nevoie de a repune pe drumul cel drept și uh, să determine din nou parteneriatele uh, sau colaborarea cu partenerii strategici, astfel încât să promoveze acordul general între Uniune și Statele Unite uh, ale Americii în domeniul protecției datelor personale. Președinția va continua dezbaterele legate de aderarea Uniunii Europene la uh, protocolul uh, legat de <clears throat> libertățile fundamentale și de protecția datelor, care decurge din articolul 6 al Tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene. În ceea ce privește cadrul financiar plurianual 2014-2020 și proiectele de regulament pentru uh, programul justiție și programul drept, egalita, drepturi, egalitate și cetățenie, semnalăm faptul că Consiliul a are deja o abordare generală parțială, în timp ce dispozițiile pentru um, uh, anvelopa uh, financiară uh, sunt încă în așteptare. Negocierile cu Parlamentul, plecând de la această bază, vor începe în curând, astfel încât să putem să ajungem la un acord în prima lectură. Înainte de a termina, aș vrea să repet angajamentul președinției cipriote de a coopera constructiv cu Parlamentul, astfel încât să ne realizăm obiectivul comun, care este cel al unei consolidări a unui spațiu de justiție, de libertate și de securitate. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru clarificarea oricăror chestiuni. Mulțumesc, domnule președinte. The time for, for discussion. Iată, începem dezbaterea, spune președintele. Țineți cont de timpul alocat. Trebuie să terminăm până la 12.30, da? mulțumim ambilor miniștri pentru efortul pe care l-au depus pentru a fi uh, succinți uh, în prezentările lor, pentru a aloca mai mult timp uh, întrebărilor și răspunsurilor. Acum începem însă cu domnul Busutil. Uh, am o listă deja de vorbitori înscriși. Uh, Eh, sunt mai mulți eh, membri care doresc să ia cuvântul, deci vă rog să vă limitați la 3 minute fiecare, astfel încât miniștrii să aibă suficient timp pentru a reacționa. Vă mulțumesc. Domnul Busutil. Mr. Chairman, uh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Eh, un aspect procedural. Vreți să invitați miniștrii, vă rog, să răspundă fie imediat după întrebările noastre, fie după un calup mai restrâns de întrebări, pentru că altminteri nu, ori nu, vor fi, nu va fi timp suficient pentru întrebări, ori nu vor fi răspunsurile punctuale. Și acum am o întrebare doamnei Mavru. În numele PPE vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o și vreau să vă asigur de întreaga și totala noastră cooperare, în special cu dumneavoastră în ce privește uh, finalizarea proiectului de uh, politică uh, comună de azil. Este un proiect foarte important um, și este prioritar pentru, prioritar pentru noi și ne bucură foarte mult că și pentru dumneavoastră este o prioritate până la sfârșitul anului. Cu toții va trebui să uh, contribuim la acest efort, dar uh, avem uh, mare așteptări față de leadership-ul dumneavoastră pentru realizarea acestui obiectiv, pentru că am zăbovit prea mult pe marginea acestui proiect. În al doilea rând, doamnă ministru, sunt încântat de uh, faptul că ați vorbit uh, despre solidaritate într-un mod atât de clar și răspicat. Dumneavoastră, ca și mine, doamnă ministru, proveniți dintr-o țară care este confruntată cu presiuni deosebite și de aceea mă bucur că ați amintit solidaritatea. Țara mea, Malta, în primul trimestru al acestui an, a primit deja o mie de migranți pe calea apei. Dacă raportăm acest uh, număr uh, la totalul populației, din dacă, dacă ar trebui să uh, fim, să aplicăm principiul proporționalității, atunci țara mea ar trebui, raportat la totalul populației Uniunii Europene, să primească un singur solicitat de azil. În schimb, am, noi am primit o mie de astfel de solicitanți de azil. Sigur că acest lucru afectează uh, în mod implicit uh, demnitatea uh, umană și creează tensiuni. Luna trecută s-a creat o tragedie în țara mea, în care o persoană deținută într-un centru de tranzit pentru solicitanți de azil a fost a, a decedat în urma acțiunii persoanelor care trebuia să aibă grijă de această persoană. Dar problema este că țările expuse acestor presiuni migratorii, deocamdată sunt lăsate singurele. Și vreau să vă întreb, doamnă ministru, dacă sunteți dispusă să reluați această problemă la următorul Consiliu JAE, dacă veți uh, uh, vorbi și veți solicita, uh, de fapt, această solidaritate despre care ne-ați vorbit astăzi. În concluzie, uh, Um, salut și uh, rezumatul discuției uh, uh, prezentării dumneavoastră în care spuneți că președinția cipriotă dorește să fie un mediator eficient. Noi suntem oarecum dezamăgiți de președinția premergătoare a Consiliului pentru că am considerat tocmai că nu a fost un mediator între Consiliu și uh, Parlamentul European, uh, mai ales în privința dosarului Schengen și aici colegii mei vor intra în detaliu, uh, tocmai pentru că președinția nu a fost un mediator onest, ne-am uh, ales cu o situație în care mai multe dosare uh, din uh, acest domeniu sunt blocate. Și apelez la uh, Eh, dumneavoastră și, eh, și la echipa dumneavoastră să deblocați această situație, să deblocați eh, dosarele, să readuceți pe linia de plutire negocierile și, în mod special, să insistați asupra finalizării raportului Coelho. Mulțumesc! Președintele, în ce privește procedura, domnule Busutil, eu sugerez următorul lucru. Sigur că este e posibil pentru ambii miniștri să ia notă de uh, întrebările noastre și să încerce să răspundă uh, în tocmai la întrebările dumneavoastră, respectiv uh, um, există posibilitatea de a reveni la, asupra anumitor întrebări dacă considerați că nu primiți răspunsurile pe care tocmai le-ați așteptat, dar deocamdată propun să avem o rundă a coordonatorilor urmată de răspunsuri și încă două runde de întrebări adresate din partea de către membrii Parlamentului la capătul fiecăruia dintre acestea, urmând să există și niște răspunsuri. Însă, cu, indiferent de cum organizăm, la 12.30 trebuie să terminăm. Acum, doamna Guillaume, grupul Socialiștilor și Democraților, are cuvântul. O să fiu foarte rapidă, doamnă și domnule. Ați făcut uh, o expunere cu o listă foarte lungă de proiecte. V-ați exprimat asupra unor uh, subiecte foarte diferite, lista e foarte ambițioasă, dar ea vorbește despre interesul pe care îl acordați acestor dosare, care, bineînțeles, există și la nivelul comisiei noastre și care sunt foarte importante pentru noi. Va trebui însă în viitor să vedem care ne sunt prioritățile și, bineînțeles, și eu voi insista asupra unei chestiuni foarte speciale, care este azilul. Am vorbit despre acest subiect împreună și am apreciat voința exprimată de a de a pune cap la cap diferitele texte asupra azilului în timpul care ne-a rămas la dispoziție în 2012. Acestea fiind zise, vreau să revin la într-o frază la faptul că dacă vreți să încheiați acest dosar într-un termen dat, asta nu înseamnă că textele nu trebuie să fie redactate cu foarte multă atenție, pentru că avem un obiectiv, acela de a avea o valoare adăugată vis-a-vis -vis de aceste dosare, valoare adăugată, care în termen de uh, armonizare în sus trebuie să armonizeze dreptul la protecție internaționale, dar și garantarea de securitate pentru cei care cer azil, ca și pentru statele care trebuie să gestioneze astfel de cereri de azil. Deci, securitate Eh, care trebuie să fie împreună cu armonizare și o armonizare în sus. Merci, Mrs. Argentini. Mulțumim uh, pentru verzi acum, doamna Sargentini. Thank you, Chair, and... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Și mulțumim, domnule, doamnă Mavru și domnule ministru Luca, pentru expozerile noastre. Încep cu o întrebare generică, să spunem, cu privire la uh, rolul dumneavoastră în Consiliu. Dumneavoastră reprezentați Consiliul în raport cu noi și uh, în anul trecut am uh, urmărit situația dezbatere privind situația democrației în Ungaria, iar uh, săptămâna aceasta suntem confruntați cu cele care se întâmplă în România. Cu siguranță că Parlamentul va dezbate situația din România și în după amiaza aceasta uh, vom avea o primă dezbatere cu privire la uh, drepturile fundamentale din Ungaria. Vă întreb așadar, ce uh, rol vă asumați în Consiliu pentru a aborda această situație dificilă care există în prezent în România. Sigur că puteți um, să vă adresați Parlamentului pentru ca acesta să se pronunțe, dar cred că ar fi foarte eficient dacă în poziția dumneavoastră s-ar naște o, o, o raportare uh, precisă la această uh, problemă. Uh, din, din păcate, s-a spus deja că eh, nu a fost președinția daneză un mediator onest. Eu apreciez eh, statele membre care au o poziție eh, clară și respicată și din câte am înțeles, dumneavoastră, de exemplu, în dosarul uh, dreptului de azil, aveți aspirații înalte, ați apelat la solidaritatea dintre statele membre, uh, solidaritate care a fost lăudată și de domnul Busutil. Dar finalizarea unui dosar, cum este acesta al uh, dreptului de azil, până la sfârșitul anului este ceva foarte ambițios. Observăm că există o, o împărțire între țările din nordul Europei și țările sudice în această privință. Deci nu există tocmai un consens. O, un alt uh, aspect este uh, mandatul de arestare european, uh, pe care l-ați menționat și noastră, dar nici din partea Consiliului, nici din partea Comisiei nu există, cel puțin până acum, demersul pentru revizuirea acestui, acord, acestui mandat european de arestare. Uh, Sigur că revizuirea se poate face doar dacă există încredere reciprocă, dar încrederea reciprocă este dificil de obținut când există um, uh, tradiții juridice și judiciare diferite și mai cu seamă atunci când există uh, practici diferite în ce privește detenția în anumite, uh, în, în, în diferitele state membre. această uniune s-a bazat pe o încredere reciprocă la începuturi, dar acea, acel temei uh, s-a uh, epuizat, uh, să spunem așa. Există cazul MMS împotriva Belgiei și alte cazuri în care vom observa în condițiile actuale că nu se va putea uh, transfera o, o persoană deținută într-un stat membru în altul pentru că nu există standarde comune de detenție. Deci vreau o reacțiune, reacție din partea dumneavoastră. Credeți că vom vedea uh, vreo acțiune din partea președinției dumneavoastră, pe durata președinției dumneavoastră în ce privește mandatul european de arestare? Mulțumesc și acum reprezentantul GUE να καλωσορίσω τους συμπατριώτες μου υπουργούς. Mulțumesc. Doresc să salut pe concetățenii mei, domnii miniștri, și să le mulțumesc pentru prezentările introductive pe care le-au făcut. Doresc Republicii Cipru o președinție încununată de succes și grupul meu, GUNGL, va colabora strâns cu președinția cipriotă. Ați menționat subiectele care ne preocupă în mod deosebit, spațiul Schengen, sistemul comun de azil. Eu sunt raportor pentru raportul privind solidaritatea în domeniul acordării dreptului de azil și de aceea aș dori să mă concentrez pe acest subiect. Domnule ministru, aveți, ați spus pe drept cuvânt că este foarte important ca această solidaritate să se poată realiza. În cazul meu se pune următoarea întrebare. Cum uh, poate fi împăcată această nevoie de solidaritate în practică cu diversele sarcini pe care le uh, avem în vedere, mai ales dacă în diversele statele membre nu există disponibilitatea practică pentru solidaritate. Pentru că dincolo de aceste met- metode, credeți că ar putea să fie întreprinși pași în această direcție pe, și care ar trebui să fie pașii aceștia pe viitor? Cum stau lucrurile în ce privește refugiații, respectiv locul în care acești refugiați ar putea să se uh, stabilizeze. Mulțumim foarte mult, domnule Trientafilidis. Domnul Kirchhoff, uh, nu am văzut inițial că ați fi dorit să vă înscrieți la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, da doresc să intervin și eu și cred că este perfect greșit să facem supoziții acum pentru că am avut anumite dificultăți cu președinția anterioară. Acum trebuie să existe un punct de plecare în ce privește noua președinție. Și uh, așa cum văd eu situația, noua președinție este îndreptățită să beneficieze de toată încrederea noastră. Și chiar dacă eu personal nu sunt de acord cu greșelile făcute de președințiile precedente, oricum noi vă spunem acum mult succes. Eu voi avea câteva observații restrânse. Întrebarea mea este, pentru că v-ați referit la sistemele eh, SIS eh, care eh, vor fi finalizate în anul 2012. Bineînțeles că fiecare președinție dorește să atingă cât mai multe din obiectivele pe care și le propune. Dar credeți că acest sistem este realist în toate componentele, componentele sale, condițiile de acceptare, ele toate pot să fie finalizate până la finele acestui an? Cea de-a doua întrebare și are legătură cu observația mea anterioară. În uh, spațiul Schengen și reformele care vor fi operate aici, uh, vor exista dezbateri în Consiliu în următoarele șase luni pe această temă și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere, cum doriți să progresați în acest domeniu și uh, în cele din urmă, în calitate de vicepreședinte al noii comisii temporare CRIM privind combaterea crimei organizate. Cum doriți să acționați pentru combaterea crimei organizate și împotriva terorismului în lunile următoare? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Iar domnul Bronx o ultimă întrebare și după aceea dăm cuvântul ministrilor. Astăzi dimineața ni s-a spus că imigrația este necesară pentru dezvoltarea economică. Pentru piețe? Nu, pentru că ă, piețele pot evolua în cadrul propriilor granițe. Poate pentru uh, uh, forța de muncă, pentru uh, câștig mai mare, profit mai mare. Eu Cred că uh, nu putem spune că avem nevoie de fluxurile de imigranți doar pentru schimbările demografice care ar putea să fie binevenite în Europa. Deci, reprezentanții Ciprului au criticat traficul uman, dar uh, eu cred că uh, supozițiile legate de traficul uman trebuie să fie similare cu cele privind uh, Uh, problemele economice. Este vorba de exploatarea migranților în scopuri economice. În ce privește stabilirea migranților în Uniunea Europeană, eu cred că trebuie să uh, redefinim criteriile de eligibilitate pentru acordarea dreptului de azil și uh, celor care spun nu putem rezolva acest lucru din punct de vedere legal, trebuie să ne gândim, este uh, posibil tehnic, este posibil fizic, atunci trebuie să existe și posibilități juridice. Ministrul Justiției s-a uh, referit și la probleme legate de uh, persoane suspectate de acte ilegale. Nu ar fi preferabil să revenim la sistemul care a funcționat înainte de înființarea mandatului european de reținere, de arestare? Eu cred că ar putea să am putea economisi bani pe termen lung. Mulțumesc foarte mult. Iar acum, domnilor miniștri, doriți să respectați aceeași ordine în care ați intervenit uh, la început. În cazul acesta așteptăm răspunsurile dumneavoastră pentru a putea trece la o a doua rundă de întrebări. Doamna ministru Mavru, mulțumesc, domnule președinte. Ehm, îmi face plăcere să pot răspunde acum la întrebările dumneavoastră. Mă bucur că există un interes atât de mare la nivelul eurodeputaților care atrag atenția asupra necesității de a dispune de un sistem european comun în ce privește acordarea dreptului de azil. Și evident că noi toți acordăm acestui obiectiv o mare importanță. Va fi necesar în ce privește învingerea și aplanarea diferențelor de opinie în acest sens. Doresc să mă refer și la punctul de vedere al doamnei Ghion, cu care sunt de acord. Cred că ar trebui să ne străduim să acționăm în sensul exprimat, dar ă, faptul că dispunem de prea puțin timp nu trebuie să impieteze asupra calității actului juridic. Este important de asemenea să facem propuneri de compromis, să învingem diferențele de opinie, iar în acest scop este nevoie și de sprijinul Parlamentului European. Uh, domnul Kirchhoff a întrebat uh, cât de încrezător sunteți că sistemul european de azil să poată fi uh, finalizat până la finele acestui an. Nu vrem să spunem că ar fi un obiectiv foarte simplu, suntem absolut conștienți de modificările existente și până acum s-a ajuns la progrese substanțiale în cadrul negocierilor și multe chestiuni uh, deja uh, sunt uh, discutate în cadrul trialogului și există disponibilitate de compromis atât din partea Consiliului cât și din partea Parlamentului. Chiar dacă este dificil, ar trebui să ne străduim să ajungem la soluții echilibrate, trebuie să cumpănim uh, în ce privește drepturile solicitanților de azil și, pe de altă parte, și interesele statelor membre ale Uniunii Europene pentru a nu se ajunge la abuzarea uh, sistemului de azil. Trebuie să ne putem concentra pe acest obiectiv. Ne dorim uh, să acționăm intens în acest sens și nu cred că diferențele de opinie existente între Consiliu și Parlament uh, ar fi de neînvins. Domnule Busutil, vă sunt recunoscătoare pentru poziția exprimată de dumneavoastră. Cred că Ați menționat de altfel și interesele noastre și interese care sunt partajate și de multe alte state membre în ce privește acordarea dreptului de azil și pe de altă parte creșterea fluxurilor de migranți, de asemenea presiunile dinspre cei care comit acte ilegale pornind de la uh, Eurostat și deciziile uh, uh, luate în ultimul an. Uh, sigur, țara dumneavoastră, Malta, uh, este uh, în primul rând în prima linie în ce privește fluxurile de migranți, dar uh, nici Ciprul uh, nu este scutit de aceste probleme. Suntem practic în ordinea uh, gravității pe locul 5. Parlamentul European în legătură cu aspectele legate de solidaritate în acest domeniu poate să ne fie de mare folos și concluziile Consiliului din 8 martie de asemenea constituie pentru noi instrumente eh, cu care să putem opera. Iar solidaritatea nu se limitează doar la venirea de um, migranți care doresc să se stabilească în țările noastre, chiar dacă această chestiune este foarte importantă. Este nevoie de uh, schimb de experiență, de proiecte bilaterale pentru uh, retrimiterea acasă a migranților ilegali, măsuri de solidaritate între diversele state membre și, de asemenea, o pregătire profesională comună uh, a celor însărcinați cu protecția și securitatea granițelor statelor membre. Toate aceste aspecte aspecte uh, pot stimula solidaritatea între statele membre. Situația economică, de asemenea, uh, nu este de uh, mare ajutor. Multe din statele membre au o atitudine mai degrabă sceptică față de noi măsuri care ar putea fi luate în acest sens. Noi credem că situația ar putea să fie facilitată, îmbunătățită până la urmă prin existența unui sistem uh, comun de azil. El uh, va putea să consolideze solidaritatea între statele membre în acest domeniu. La nivelul statelor membre există Există câteva state care sunt supuse unei presiuni deosebit de puternice din uh, spre valurile de migranți și uh, aceste state membre care se află în prima linie a frontului uh, nu trebuie să fie în stare să se protejeze doar pe sine, ci și celelalte state membre vecine. Și pornind de la această necesitate, dorim să uh, facem realizabilă solidaritatea. Cred că în felul acesta am răspuns într-un fel și la intervenția doamnei Sargentini în legătură cum dorim să uh, consolidăm sistemul comun de azil printr-o activitate intensă în acest sens, prin disponibilitate pentru dialog Aș dori de asemenea să repet că dorim să avem un dialog cât se poate de deschis cu Parlamentul European, chiar dacă uneori uh, avem poate argumente divergente, dar noi vrem să arătăm disponibilitate pentru compromis. Mulțumesc foarte mult, domnule Luca, aveți cuvântul. Să începem με το Schengen. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc mai întâi de spațiul Schengen. Aș vrea să subliniez faptul că pachetul Schengen constituie o prioritate atât pentru Consiliu cât și pentru Consiliul European și sperăm să ajungem să finalizăm un acord cât mai repede posibil. Rez rezultatul dezbaterilor la nivelul Consiliului reflectă poziția statelor mem membre uh, legată de baza juridică a acestui proiect de nouă evaluare a proiectului Schengen. Președinția cipriotă recunoaște caracterul sensibil din punct de vedere politic al acestei probleme și ia act de, de decepția Parlamentului vis-a-vis -vis de hotărârea Consiliului din iunie anul curent. Trecând dincolo de asta, însă, președinția cipriotă trebuie să spună că în unanimitate Consiliul a hotărât în unanimitate care este baza juridică a uh, acestei propuneri, articolul 77, paragraful E, 70, articolul 70 se corectează uh, interpretat din cabina de franceză. În condițiile în care era foarte clar faptul că finalizarea unui acord nu se va putea plecând de la o altă bază, ținând seama de pozițiile dure ale unor state membre vis-a-vis -vis de această problemă. În același timp, Consiliul a hotărât că avizul Parlamentului European va fi luat în uh, va fi uh, luat în considerare în toate fațetele lui înainte de adoptarea unui document final la nivelul Consiliului. În plus, Consiliul a hotărât asupra fundului propunerii care mm, propune reintroducerea controlului la frontiere și care va constitui baza pentru primul trilog uh, informal cu, preș- cu Parlamentul. Președinția cipriotă subliniază faptul că cele două propuneri își propun să consolideze mecanismul de evaluare Schengen și creează o bază mai solidă pentru o cooperare în domeniul Schengen, propunându-și să asigure faptul că Uniunea va crea uh, une, uh, instrumentele necesare pentru a asigura libera uh, circulație a persoane. Tratamentul acestor uh, două documente ca un pachet este foarte important, așa încât ne angajăm să facem astfel încât Consiliul și Parlamentul să poată să-și continuă colaborarea strânsă într-un spirit de uh, cooperare și împreună sper să ajungem la o bază care să ne permită să promovăm această activitate foarte importantă și să ajungem apoi la stabilirea unei proceduri îmbunătățite de evaluare la nivel Schengen, ceea ce reprezintă scopul nostru. Sper să putem continua acțiunile noastre, activitatea noastră în, tot, în toate domeniile legate de justiție și de securitatea internă. în ceea ce privește întrebarea asupra situației din România, aș vrea să spun că aplicarea achiului într-o țară membră și afacerile interne la nivelul unui stat membru nu reprezintă o problemă în care Consiliul să fie competent. Punerea în aplicare a achiului comunitar în statele membre este o competență care este urmărită de Comisia Europeană. În ceea ce privește întrebarea legată de criminalitatea organizată, cum am spus în prezentarea mea, președinția cipriotă acordă prioritate proiectului de directive care își propune să îmbunătățească capacitatea țărilor membre de a îngheța și de a confisca bunurile care sunt rezultatul unor acțiuni criminale, astfel încât să se asigure o metodă mai bună de luptă împotriva crimei organizate și mm, să se realizeze o colaborare mai strânsă uh, la nivelul instituțiilor competente. Sperăm ca până la sfârșitul semestrului să ajungem la un rezultat. Avem foarte multe reuniuni care sunt planificate. În același timp, ne-am propus să uh, organizăm un uh, congres pe 22 și 23 uh, octombrie și sperăm că veți participa la acest congres ca să vă puteți prezenta poziția. În ceea ce privește criminalitatea organizată, președinția cipriotă uh, se va ocupa de desfășurarea planurilor de acțiune astfel încât să se poată lupta împotriva crimei organizate. Sperăm să finalizăm procedura legislativă privind un regim european de pedepse. plecând de la acordul politic la care s-a ajuns în aprilie, acest acord va duce la, o, la utilizarea acestui sistem în, în lupta împotriva crimei organizate și vom încerca, într-un spirit constructiv, să putem negocia textul directivei înainte ca Parlamentul să ajungă la un acord cât mai repede posibil. Așa cum am mai spus, legat de SIS-2, Președinția cipriotă vrea să finalizeze acest sistem și sperăm că până la sfârșitul președinției noastre să ajungem la un rezultat pozitiv privind uh, mandatul de arestare, de arestare de reținere europeană. Uh, cum știți că uh, se întâmplă lucrurile în materie de cooperare penală, în 2004 a fost pus în aplicare acest mandat european. Consiliul, în cadrul uh, evaluărilor uh, mutua, reciproce, a stabilit uh, să se facă o um, analiză a modului în care acest um, mandat a fost aplicat în 2006. Evaluarea și recomandările sunt incluse în raportul pentru fiecare stat membre, ca și în raportul general care a fost adoptat de Consiliu. Consiliul, în cadrul grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală, urmărește punerea în aplicare acestor recomandări la nivelul statelor membre și le încurajează să rezolve eventualele probleme pentru a consolida încrederea reciprocă între statele membre în domeniul foarte important al cooperării judiciare în materie penală. Aș vrea să mai menționez faptul că, legat de lupta împotriva terorismului, președinția cipriotă va încerca să ajungă la un acord în domeniul regulamentul privind substanțele precursoare. Regulamentul va permite lupta împotriva terorismului Uh, trebuie să recunoaștem că mm, președințiile anterioare au făcut și ele eforturi în acest domeniu și vrem să ducem la bun sfârșit această activitate. Am inclus problema în ordinea de zi a Coreperului 2 de mâine și sperăm să închidem acest dosar și să ne punem de acord la nivelul Consiliului, astfel încât să vă trimitem dosarul. Vreau să vă mulțumesc pentru poziția constructivă pe care ați adoptat-o cu ocazia trilogului legat de acest uh, dosar și suntem uh, convinși că veți continua să aveți această poziție constructivă în timpul președinției cipriote. Cred că am răspuns, domnule președinte, tuturor întrebărilor și așteptăm următorul tur de întrebări. Trecem la turul al doilea al întrebărilor și răspunsurilor, pentru că avem doar 15 minute. Deci uh, restrângem timpul de uh, alocat uh, vorbitorilor la două minute. Domnule Coelho, expert în materia dânsarului Schengen. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun foarte răspicat președinției uh, cipriote că fără deblocarea dosarului Schengen nu vom putea avea niciun fel de acțiune eficientă în acest domeniu. Am ascultat răspunsurile dumneavoastră cu privire la Schengen și, și ați spus chiar dumneavoastră că guvernanța în domeniul Schengen este o prioritate pentru dumneavoastră. Se pune întrebarea însă cum se realizează așa ceva. Vorbeați despre participarea dumneavoastră la trialogul privind um, reintroducerea controlelor la frontierele interne. Noi, în Parlamentul European, niciodată nu vom uh, accepta nicio um, nicio clauză de reintroducere a controlelor la frontierele interne fără rezolvarea problemei mecanismului de evaluare internă. Problema aceasta este însă una politică. Președinția cipriotă se angajează pe marginea unui mecanism european sau dorește mai degrabă un mecanism interguvernamental. Nu este problema Uh, uh, temeiului juridic. Pentru că există uh, articolul 70 privind cooperarea interguvernamentală în domeniul polițienesc, judiciar și așa mai departe. Dar după, de la tratatul de la Lisabona încoace, Schengen nu mai este o chestiune interguvernamentală, ci este o chestiune europeană. Deci, nu ne mai convinge argumentul dumneavoastră de invocarea articolului 70. Noi nu vrem un sistem interguvernamental de evaluare între egal, ci vrem un sistem de evaluare, un mecanism de evaluare european. Aceasta este poziția noastră și asta solicităm noi. Și Consiliul trebuie să decidă dacă uh, are încredere în Parlament sau nu. Sigur, dacă Consiliul nu are, are încredere în Parlament, nici noi nu vom mai manifesta încredere față de Consiliu. Pentru a crea însă uh, fără, fără a crea însă o atmosferă de necredere reciprocă, nu vom rezolva nimic în domeniul securității, justiției și libertății. Asta este problema dumneavoastră, uh, doamnă și domnule ministru. Trebuie să decideți cât de relevantă vreți să fie președinția cipriotă în problema uh, soluționării acestei chestiuni. Mulțumesc. Mulțumim pentru uh, concizie și acum doamna Geller. Mulțumesc foarte mult pentru că pot să mă alătur uh, și să continui pe marginea uh, celor spuse de antevorbitorul Coelho. În ce privește uh, Schengenul, nu, nu doar președinția daneză a exclus Parlamentul Uh, din discuție, ci a fost chiar o decizie unanimă a statelor membre care au votat uh, împreună împotriva Parlamentului European. Deci și dumneavoastră ați făcut parte din această uh, decizie unanimă. Ați participat la ea. Ca și domnul Coelho, vreau să știu și eu care sunt pașii numărători concreți pe care îl vedeți. Vorbeați despre deblocarea situației, dar care este oferta dumneavoastră pentru deblocarea situației? Care este oferta dumneavoastră pentru un compromis? În al doilea rând, sistemul european de azil. Înțeleg că toată lumea este de acord că trebuie să avem mai multă solidaritate între statele membre, dar pe lângă solidaritate generală trebuie să existe solidaritate și cu cei care solicită protecție internațională. Asta trebuie garantată. Am auzit foarte multe solicitări Eh, foarte multe plângeri despre solicitații de azil din Cipru, care nu erau deloc mulțumiți de situația lor. Vreau să știu în ce măsură și cum eh, abordați dumneavoastră această problemă. M-aș bucura dacă în același timp ați uh, uh, lupta pentru standarde înalte de respectare a drepturilor omului și standarde și garanții procedurale uh, Ați vorbit și despre importanța dialogului cu state terțe. Ce prevedeți exact pentru acest dialog? Pentru că am avut în trecut un dialog cu Libia care uh, a avut ca și efect nimic altceva decât violarea drepturilor omului în acea țară. Deci nu zic că așa ceva veți face și dumneavoastră, dar despre ce dialog uh, cu țări terțe vorbiți, cu uh, ce conținut anume. Mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Mr. Chairman, uh, welcome Eh, Minister Mavru, Minister, Minister Lucas. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă ministru și domnule ministru, pentru prezentările dumneavoastră. Vă dorim toate cele bune pentru președinția cipriotă. Eh, preluați acest mandat într-o perioadă foarte eh, dificilă. De aceea vă întreb două lucruri. Nu trebuie să facem ca uh, Uh, am încercat să facem fondurile pentru spațiul justiției, libertății și securității mai uh, accesibile, mai flexibile, uh, pentru ca statele membre să poată absorbi fondurile mai bine decât, decât acum. Și avem multe exemple în același timp pentru imposibilitatea de absorbire a acestor fonduri. Puteți să ne comentați pe marginea acestui punct și în al doilea rând. Știu că guvernul dumneavoastră și chiar și ultimul guvern din Cipriot a făcut foarte mult în uh, ce privește situația migranților. Um, sigur că în multe uh, procese electorale în Europa, în Franța, dar și în alte țări, uh, s-a vorbit despre, recent despre migrația ilegală, despre returnări, despre protecție internațională, azil și așa mai departe. Vrem să întrebăm de aceea dacă aveți planuri concrete, idei pentru relansarea int- eh, problemei integrării migranților. And Mr. Malinov, your turn. Domnule Malinov. Mr. Chairman, I'll be brief and uh, foarte pe scurt. O întrebare directă pe care, la care trebuie să vă așteptați eh, din partea membrilor bulgari sau chiar și români eh, din Parlamentul European.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 că ă, disponibilitatea dumneavoastră de a finaliza accesul României și Bulgariei la uh, spațiul Schengen. Și ne bucură că am auzit și acum din partea domnului ministru Luca cuvinte în acest sens. Dar știți că ă, acest proces este unul de lung și istoricul acestui dosar este unul foarte dureros. Deci, vreau să întreb care este evaluarea noastră asupra situației și vreau să întreb dacă aveți prevăzute inițiative specifice pentru continuarea acestui acestui uh, dosar. Sigur că vă asigur de uh, totala colaborare a parlamentarilor bulgare, a guvernului uh, țării din care provin și dacă într-adevăr se ajunge la includerea în spațiul Schengen, să știți că asta va fi un mare succes al președinției dumneavoastră. Mulțumesc, doamna ministru Madru, vă rog să răspundeți mai întâi dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, vreau să vă asigur că pentru noi sistemul comun de azil este o condiție sine qua non pentru uh, asigurarea unei protecții înalte a celor care solicită protecție internațională. Sigur că uh, deocamdată utilizăm parametrii diferiți, dar protecția oamenilor care ne cer nouă să-i protejăm, este cel mai important criteriu pentru noi. Și acest lucru este valabil și pentru uh, politica noastră internă la nivel comunitar. Accept că când îmi spuneți că sistemul european de azil este în ansamblu expus unor presiuni și că există în același timp presiuni migratorii specifice. Poate că există viduri, poate că sistemul nu este perfect, Poate că s-au comis greșeli, dar acest lucru nu va avea influență asupra activității noastre în domeniul azilului și migrației. Adică nu va uh, uh, aduce atingere uh, intențiilor noastre și în această privință, evident, contăm și pe cooperarea cu dumneavoastră. În ce privește dialogul cu țările de proveniență a migratorilor, migranților, încerc scuze. Uh, vrem să găsim o abordare generală care să includă atât mobilitatea cât și uh, migrația. În recentele uh, concluzii ale Consiliului s-a reținut că aceste două elemente trebuie să ne guverneze în demersurile noastre viitoare. Punem un accent deosebit uh, pe dialogul cu Marocul și Tunisia, Aceste dialoguri uh, au fost deja începute și dezvoltate și nu vorbim doar despre acordul de readmisie cu aceste țări, ci vorbim și despre o întreagă serie de alte măsuri. Aceste măsuri, credem noi, sunt atât în beneficiul unii Europene, cât și în beneficiul țărilor de proveniență a migratorilor. Domnule Papa Nicolau, am spus în prezentarea mea introductivă că pentru noi este foarte important să urmărim acest obiectiv al integrării. Pentru că integrarea, dacă are succes, ă, ă, crește nu doar coeziunea ă, și incluziunea socială, ci este, crește și economia. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că această integrare este benefică atât pentru țările de origine cât și pentru noi. Tocmai de aceea vrem să prioritizăm acest aspect al integrării migranților pe durata mandatului nostru. Uh, de ce considerăm că este important? Pentru că uh, în aceste vremuri de criză apar tot mai des uh, manifestări de xenofobie și rasism. Deci, suntem chemați eh, să revenim asupra eh, lucrurilor esențiale din practică curentă și să nu facem doar declarații uh, politice. Trebuie să ne adresăm și uh, autorităților locale și regionale, pentru că acelea sunt uh, cele care implementează în practică integrarea migranților. Deci trebuie să Uh, trebuie să vedem care sunt acele puncte în care putem contacta uh, uh, autoritățile locale, regionale, ONG-urile, în care putem colabora cu acestea pentru a ameliora cadrul de reglementare pentru integrarea migranților. Acum se pune întrebarea cât de cuprinzător și cât de uh, exhaustiv poate fi un uh, astfel de cadru de reglementare. Noi vrem să includem migranții în societatea țării gazdă care primește. Eu aștept cu mare nerăbdare manifestarea pe care o vom organiza pe această temă și sper că această, această manifestare va aduce o contribuție importantă. Mulțumesc! Mulțumim pentru uh, răspunsuri și acum uh, domnul ministru Luca are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, ca să nu repet anumite lucruri spuse. Privitor la problema Schengen, aș vrea să subliniez din nou că cele două propuneri își propun să consolideze mecanismul de evaluare Schengen, acordând un rol important Comisiei Europene și creează o bază mai bună pentru cooperare în domeniul Schengen, având drept obiectiv faptul că Uniunea Europeană va furniza mijloacele de respectare a principiului fundamental al circulației, libertății de circulație a persoanelor. Consiliul acționează pe baza acestor instrucțiuni și considerăm că tratarea celor două propuneri ca un pachet are o valoare foarte importantă. În consecință, vrem să găsim cel mai bun mod posibil astfel încât Consiliul și Parlamentul să poată să colaboreze strâns într-un spirit constructiv sper într-adevăr că vom putea să ajungem la o bază care să fie acceptată și care să ne, prom- să ne permite să lucrăm în continuare pentru a ajunge la un sfârșit fericit al acestei activități, astfel încât să putem consacra uh, Uh, niște metode de evaluare în domeniul Schengen. În ceea ce privește Bulgaria și România și integrarea lor în spațiul Schengen, președinția cipriotă acordă o importanță deosebită aplicării achiului Schengen pentru aceste două țări. Președinția va include hotărârea pe ordinea de zi din uh, septembrie 2012, așa cum a cerut Consiliul. Uh, vom vedea care sunt măsurile care vor putea să contribuie la reușita lărgirii spațiului Schengen pentru uh, acceptarea României și Bulgariei. Sperăm să nu existe dificultăți în ceea ce privește spațiul Schengen și mecanismul de control pentru Bulgaria și România, care a fost consacrat printr-o hotărâre a Consiliului din 2006 și care reglementează evaluarea progreselor făcute de aceste țări în materie de luptă împotriva corupției și a crimei organizate. Mulțumesc, uh, doamnă ministru, mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumim pentru o dezbatere extrem de fructuoasă și vă dorim tot succesul pentru președinția cipriotă. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm cu această cooperare care, care a fost demonstrată uh, inclusiv de membrii acestei comisii. Mulțumim foarte mult și acum urmează peste doar un minut de pauză tehnică reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!